Bonjour. Președintele, bună ziua. Reluăm ședința plenară. Procesul verbal al plenarii de ieri sunt, este disponibil. Dacă nu sunt obiecții, atunci procesul verbal este considerat adoptat. Trebuie să fac și o comunicare din partea grupului.